aprobării procesului verbal nu s-a ridicat nicio obiecție, aceste persoane vor fi confirmate în comisiile respective. Comisia Envi a făcut o cerere de corectura unui text uh, pentru uh, unui text al Parlamentului, de asemenea și Comisia Libe a făcut o uh, cerere de corigendum în conformitate cu articolul 216, articolul 4. În acest, acest corigendum este considerat ca fiind acceptabil dacă în 24 de ore de la anunțarea acestuia un grup politic sau minim 40 de membri nu au arătat obiecții, apoi uh, altfel trebuie să fie votate. Găsiți pe seans on direct textele acestor uh, corigendumuri și le vor fi de asemenea publicate în procesul verbal al reuniunii de astăzi. După întreruperea parlamentară de vară, împreună cu